please take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. După cum știți, e o reuniune comună a Comisiei CON și a Comisiei Taxe 3. Țin să îi felicit pe noi colegi de la taxe și pe noul președinte ales, domnul Peter Iezec, Îi urăm bun venit domnului comisar Pierre Moscovici, comisar pentru afaceri economice și monetare, uh, fiscalitate, partea portofoliului uh, dumnealui pentru care se află astăzi aici. E o dezbatere care are loc la momentul potrivit, deoarece săptămâna trecută domnul Moscovici a prezentat o propunere mult așteptată în legătură cu o fiscalitate corectă a economiei digitale. Și nu vă va surprinde să aflați că această propunere a stârnit un mare interes atât în comisia noastră ECON, uh, După cum știți, tocmai am adoptat uh, uh, lectura uh, la baza comună consolidată a societăților. Și după cum știți, și Parlamentul a introdus conceptul de prezență digitală. Deci iată că ne îndreptăm într-o direcție convergentă în ceea ce privește această propunere, acest pachet făcut. Și după cum știți, domnul comisar a prezenta și soluții pe termen mai scurt, cel 3% din cifra de afaceri, un pas foarte important, deoarece noi am susținut întotdeauna că soluția cea mai bună e să se impoziteze profiturile și cu uh, baza comună de impozitare a companiilor, deci în domeniul digital. Însă e drept că dacă pe termen scurt uh, vrem această soluție și dacă ea va fi adoptată, va fi deci un pas în această direcție. Deci personal salut întreg pachetul. Uh, comisarul Moscovici a prezentat șase propuneri legislative pentru sistemul de TVA european și pentru a trece către un regim uh, definitiv de TVA. Avem deja două propuneri, am început deja lucrările la acestea și raportorii și-au început munca la celelalte propuneri. Deci așteptăm să primim, bineînțeles, elementul care lipsește din aceste propuneri de reformă și anume propunerea pentru un regim definitiv. Și așteptăm să știri de la dumneavoastră în legătură cu situația acestor propuneri la Consiliu. După cum știți, un item rapid pe aceste dosare legislative și acum îi dau cuvântul copreședintelui meu, domnul Iezec. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, bun venit, domnule comisar. Vizita dumneavoastră astăzi aici este foarte simbolică. În primul rând, e prima reuniune a noi comisii înființate taxe 3. Iar serviciile dumneavoastră, dumneavoastră ați prezent mai multe inițiative în domeniul nostru de interes și în același timp avem o reuniune comună cu colegii de la Comisia Econ, ceea ce e important nu doar pentru că uh, avem mulți membri în comun de la o comisie la alta, ci și pentru că cei de la Econ s-au ocupat de inițiativa inițiativele dumneavoastră și de modul în care acestea pot fi integrate în legislația europeană în calitate de colegiuitori. Eu îmi doresc această cooperare să continue, așa cum s-a întâmplat și cu comisiile taxe 1, 2 și respectiv PANA. Mandatul nostru prevede ca noi să urmărim evoluțiile legate de măsurile fiscale nocive, privilegiile fiscale, dimensiunea um, practicilor de evaziune fiscală din partea țărilor terțe și frauda TVA. Ați inclus recent pentru prima oară observații în legătură cu practicile de planificare fiscală agresivă din statele membre în rapoartele pe țară și asta în contextul semestrului european. Ne dorim mai multe informații în legătură cu asta, mai ales să știm dacă se va da curs acest lucru în uh, următoarele comandări specifice mm, pentru fiecare țară. Vom acorda de asemenea o atenție deosebită evoluției um, listei de țări cooperante de la Consiliu, mai ales în ceea ce privește transparența acestui proces la Consiliu. Și în ultimul rând, bineînțeles că suntem foarte curioși să aflăm ce s-a întâmplat cu ultimele proceduri de încălcare lansate de comisie în urma revelațiilor din Paradise Papers în ceea ce privește transpunerea directivei de TVA. Înainte de a vă da cuvântul, domnule comisar, aș vrea să vă explic uh, modul în care vom proceda în această dimineață. După remarcile de introducere de domnului comisar, maxim 10-15 minute, vă rugăm. Vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vom avea doar 4 minute pentru fiecare întrebare și răspuns. Deci, dragi colegi, vă rog să vă limitați întrebările la mai puțin de un minut pentru ca domnul comisar să aibă timp să ne răspundă. Dacă ne va mai rămâne timp, deci din cele patru minute, veți avea dreptul, bineînțeles, la o a doua întrebare sau la lămuriri suplimentare. Fiecare grup politic va avea um, după care vom determina un sistem uh, în funcție de mărimea grupurilor politice și dacă va fi posibil vom aloca sloturi suplimentare și la procedurile spontane, cash de ai. Deci după intervenția domnului comisar voi da din nou cuvântul uh, lui Roberto, președintele Comisiei Econ. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Mă bucur să pot participa la acest prim schimb de opinii cu comisiile CON și cu noua comisie specială Taxe 3. Aș dori să-l felicit în primul rând pe domnul Iezec pentru alegerea sa în funcție de președinte acestei noi comisii și îi salut și pe toți vicepreședinții. Domnule președinte, țin să vă spun că atât eu cât și serviciile mele suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă înlesni lucrările. Voi coopera cu comisia dumneavoastră, așa cum am făcut și cu cele anterioare. Voi face dând dovadă de multă bunăvoință, deoarece consider că avem aceleași obiective. E absolut fundamental ca și în continuare Parlamentul European să facă presiuni politice pentru a pentru ca să se adopte toate reformele necesare pentru a pune capăt practicilor fiscale abuzive, acestei culturi uh, a secretului, a, să se termine cu aceste asasinate lași ale jurnaliștilor care anchetează cu mult curaj a, uh, cazurile de fraudă fiscală. Și din păcate avem mai multe exemple de plâns în ultimele luni. Reformele pe care le propun și pe care va trebui să le adoptați sunt mai utile acum decât niciodată. De ce? În primul rând, societățile ne cer aceste reforme pentru a putea crește într-un mediu fără frontiere, din, fără povere administrative, pentru a putea profita pe deplin de piața interioară. Deci, din motive economice o facem facem de asemenea pentru că Uniunea Europeană trebuie să-și mențină competitivitatea la nivel internațional pentru a putea atrage uh, întreprinderile. Și doar dacă vorbește pe un singur glas, Uniunea Europeană va avea într-adevăr o pondere importantă în ceea ce vește definirea normelor fiscale în secolul 21. Și ma, peste câteva zile vom vorbi despre asta în cadrul G20. În ultimul rând, poate trebuia să încep cu asta, propunem aceste reforme pentru a face față așteptărilor cetățenilor și pentru a pune capăt populiștilor care pun uh, sub semnul întrebării proiectul european. Deci trebuie ca Uniunea Europeană să uh, construiască un consens în legătură cu aceste chestiuni esențiale pentru economia noastră. Deci, vedeți, sunt multe motive pentru a trece în sfârșit la o strategie colectivă în uh, cadrul Uniunii Europene și în cadrul dezbaterilor și în ceea ce privește CCTB-ul, de pildă, tot aud spunându-se că statele mele nu pot, nu vor și uh, nu-și doresc să renunțe la suveranitatea lor fiscală. Deci o chestiune de principiu. Însă adevărul e că uh, dacă Europa își dorește să aibă o suveranitate fiscală, aceasta trebuie să fie pusă în practică împreună. Abordările individuale nu ne vor duce decât la o cursă către mm, niveluri din ce în ce mai scăzute, din care toată lumea va avea de pierdut cetățeni, IMM-uri, bugete naționale. Deci singurele care vor avea de câștigat vor fi multinaționale, care în continuare vor plăti mai puține impozite. Și asta știind că cetățenilor li se cer din ce în ce mai multe eforturi. Și vă spun cu foarte mare tărie. Deci țările care au același destin economic nu uh, mai au cum să recurgă la arma dumpingului fiscal. Iată că ne apropiem de ultimul an din acest mandat al Comisiei și vreau să promovez cu ajutorul dumneavoastră această strategie colectivă. Și după cum știți, de la începutul mandatului am două priorități. În primul rând, să conving statele membre să ușureze adoptarea de propuneri de reforme structurale care încă sunt în curs la Consiliu, știri, domnule președinte, și de asemenea vreau să mă folosesc de instrumentele nelegislative pentru a continua să facem progrese către o coordonare a practicilor fiscale la nivel internațional și european. Și aici mă gândesc la lista de paradisuri fiscale de la Consiliu și la semestrul european. Două puncte asupra cărora voi reveni. În ultimii patru ani putem să ne mândrim împreună Uh, cu faptul că am uh, făcut un efort legislativ imens în uh, combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Deci, an, de la an de an, iată că se strâng din ce în ce mai mult ochiurile acestui ochiurile acestei plase pentru ca întreprinderile și indivizii cu intenții negative să nu mai aibă portițe de scăpare. Deci pe 13 martie am făcut obligatorie declararea montajelor, schemelor propuse de către intermediare fiscali. Deci, iată dovada că atunci când vrem să acționăm rapid, e posibil, dar trebuie să ne menținem nivelul de ambiție pentru ca reformele fundamentale care încă sunt în curs de negociere să ajungă la bun sfârșit. Aceasta este principala mea prioritate și asta nu se referă doar la CCTB și la fiscalitatea companiilor digitale, însă și la diferitele propuneri pentru a institui un regim definitiv de TVA modern și eficace pentru ei. Și voi începe cu fiscalitatea în domeniul digital. Ați spus că e o propunere mult așteptată și despre care s-a comentat foarte mult. Așa e. Cu toții cunoașteți propunerile pe care le-am făcut săptămâna trecută. Deci voi face doar o scurtă trecere în revistă. Ceea ce am dorit să facem a fost să răspundem la o nevoie de echitate între contribuabili și, uh, pe de-o parte, și uh, durabilitatea companiilor, finanțelor noastre publice în uh, ceea ce privește evoluția economiei în care companiile digitale au uh, o rată de impozitare medie de 9,5% dacă e să le comparăm cu companiile tradiționale care plătesc în medie 23,2%. Deci, pe de o parte, am propus să se revizească regulile de impozitare a societăților pentru a ține cont de aceste noi forme de activitate. Și această reviziune va fi integrată în propunerea CCTB și va include introducerea conceptului de prezență digitală care stabilește un drept de a uh, uh, impozita o astfel de companie, la fel ca, un, uh, ca o instituție, ca o întreprindere stabilă. Pe de altă parte, am propus o taxă temporară până când reviziunea globală a impozitului asupra societăților va avea loc. Astfel am dorit să evit fragmentarea sistemului fiscal european, care ar fi dus la o proliferare a impozitelor naționale asupra serviciilor digitale. Deci mi-am dorit să evit o abordare fragmentară aici. Această taxă va ține cont de serviciile pentru care participarea utilizatorului e centrală în crearea de valoare, adică serviciile care generează profituri prin uh, monetizarea uh, datelor utilizatorilor în spațiile publicitare, cum ar fi Google, Facebook sau cei care fac asta printr-o platformă de intermediere care se bazează pe o rețea de utilizatori. Uber sau Airbnb sunt două exemple. Și acest impozit ar trebui să Uh, ducă la colectare de aproximativ 5 miliarde de euro anual. A doua reformă structurală pentru care avem nevoie de sprijinul Parlamentului este instituirea unui regim definitiv de TVA. Regimul temporar uh, există de 25 de ani. De deci ce temporar? Pentru că nu am reușit să avem un regim definitiv. Deci e un regim care practic a ajuns la capătul puterilor. E un sistem fragmentat care împiedică companiile să beneficieze de plin de pe beneficiile de pe piața unică și un sistem care permite fraudele transfrontaliere cu o, uh, o pierdere de aproape 50 de miliarde de euro anual doar prin frauda carusel. Deja am făcut propuneri în octombrie 2017 în ianuarie anul acesta pentru a avea un sistem modernizat și simplificat. Și înainte de vară vor fi propuse o ultimă categorie de măsuri pentru a completa acest dispozitiv. Și contez pe sprijinul adunării parlamentare uh, pentru ca uh, aceste propuneri legislative să ajungă la bun sfârșit. Deci pierderile sunt masive aici în domeniu. Deci avem o pierdere de peste 150 de miliarde de euro de TVA anual. Însă să nu uităm de asemenea că avem și propunerea uh, legată de CCTV pentru a avea o fiscalitate modernă în secolul 21. Deci, pe de o parte CCTV, pe de altă parte DVA. Deci dacă vom avansa bine aceste două dosare, vom putea considera că mandatul nostru a fost util, atât al nostru, al Comisiei, dar cât și al Parlamentului și asta în beneficiul concetățenilor noastre. Acum trec la agenda nelegislativă. Avem o luptă comună împotriva fraudei și evaziunii fiscale și asta nu se oprește cu ultimele propuneri legislative ale mandatului. Din potrivă, intenționez să mă folosesc de toate mijloacele, inclusiv cele nelegislative, pentru a promova regulile de bună guvernanță fiscală și încep cu puterile pe care le are Comisia în calitate de gardian a tratatelor. În ultimele luni am trimis uh, scrisori avertizare Maltei, Ciprului și Greciei pentru a se face lumină în cazurile de exonerare abuzivă de la TVA, cazuri dezvăluite de Paradise Papers. Și salut faptul că avem acum uh, nou mandat al Comisiei Taxe 3, care acoperă pentru prima oară și impactul fraudei uh, TVA. Deci, iată, pe lângă competențele clasice ale Comisiei, am și inovat. Acum trebuie să știm ce se va întâmpla cu lista europeană a paradisurilor fiscale, adoptată de Consiliu, Consiliu în decembrie anul trecut. Salutăm, de altfel, faptul că s-a întocmit această listă. E prima. Există 71 de jurisdicții sub mandat 9 pe lista neagră și peste 60 și-au luat angajamente de a-și reforma sistemul fiscal. Evocați transparența. Eu am trebuie să vă spun că 31 de jurisdicții au autorizat publicarea scrisorii de angajament. 29 de scrisori au fost publicate de Consiliu, 5 jurisdicții au cerut mai mult timp pentru a examina cererea, 4 au refuzat să se publice aceste scrisoare și celelalte încă nu au răspuns. Deci asta ca să insist asupra transparenței, deoarece credibilitatea procesului e în joc. Obiectivul listei este ca în relațiile cu partenerii noștri din afara UE să se oglindească acest ansamblu de reforme ambițioase adoptate de trei ani de zile pentru ca sistemul european să devină mai corect. Însă să nu fim naivi. Nu îmi închipui că lucrurile se desfășoară ușor. Uneori au loc schimburi uh, cam uh, violente, să zic așa, între comisie și statele membre. Însă nu, nu există un paradis fiscal confortate cu statele internaționale. Însă nu putem nega faptul că există practici de planificare fiscală agresivă pe teritoriul UE, așa cum a demonstrat recent un studiu uh, făcut pe acest subiect și știu că sunt propuse schimbări și statele membre au promis să remedieze imediat uh, situația aceasta creată de deficiențele din legislația lor fiscală și Comisia, bineînțeles, a lansat un dialog cu statele membre în cadrul semestrului european și Comisia e gata să însoțească statele membre în punerea în practică acestor reforme necesare. Însă, bineînțeles, nu ne putem uh, permite să condamnăm în mod absurd propriile state membre, însă nu putem nici să negăm că e o problemă care există. Trebuie să facem această transformare pentru a modifica uh, aceste practici legislative cunoscute de toată lumea și care nu sunt la înălțimea eticii pe care trebuie să o apărăm în comun. În sfârșit, mm, nu am decât un timp limitat pentru a-mi exprima și acum voi trece la concluzii. Nu putem, pe de o parte, să promovăm convergența economiilor noastre și, pe de altă parte, să avem o concurență fiscală nemiloasă. Această cursă către o fiscalitate din ce în ce mai scăzută nu ne va duce nicăieri pe noi împreună. Deci trebuie să construim o adevărată convergență fiscală și asta nu se va întâmpla fără adoptarea CCTB-ului și a reformei sistemului de TVA european. Dacă dăm dovadă de voință și dacă Parlamentul European se va implica, uh, Comisia Econ și Comisia Specială Taxe 3, vom putea și trebuie să mergem la capătul reformelor uh, pe calea cărora ne-am uh, angajat uh, um, pentru a le încheia până la sfârșitul acestui mandat al Comisiei. Bineînțeles, asta înseamnă că Parlamentul trebuie să-și adopteze um, poziția pe toate dosarele în cursul acestui an, deci până la sfârșitul acestui mandat și puteți, bineînțeles, să contați pe um, asistența Comisiei în ceea ce este lucrurile dumneavoastră. Eu unul sunt hotărât să Uh, mă implic din toate puterile în această luptă și am constatat de fiecare dată că în ciuda nuanțelor, divergențelor, abordărilor orice diferite pe care le avem din punct de vedere politic sau instituțional, suntem practic de aceeași parte a istoriei. Și împreună avem aceeași dorință ca lucrurile să progreseze. Și haideți să o spunem pe șleau, asta înseamnă că uneori trebuie să busculăm, practic să trăgem puțin de statele membre. E rolul și sarcina noastră comună și eu sunt gata să-mi asum această sarcină împreună cu dumneavoastră până în ultima zi a mandatului dumneavoastră și respectiv al mandatului pe care îl dețin eu. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar Moscovici. Ne luăm într-adevăr acest angajament de a lucra rapid pe marginea noului pachet. Intenția noastră este să votăm aceste propuneri înainte de sfârșitul mandatului nostru pentru a contribui la aceste eforturi uh, în vederea adoptării măsurilor acestea. Acum începem cu intervențiile din partea eurodeputaților. Primul vorbitor este domnul Alan Lamasur. După cum spuneam, fiecare slot va avea patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Trebuie să vă spun că Am ascultat cu mare interes propunerea și prezentarea dumneavoastră și mai ales faptul că în, următo- în prezentarea de săptămâna trecută spuneați clar că soluția pe termen lung, adică soluția serioasă, aș preciza eu, este Uh, impozitarea activităților digitale ca și a celorlalte activități în cadrul CCTB-ului și stabilind astfel um, o definiție în ceea ce privește o întreprindere digitală. Știți că ați uh, reluat practic definiția adoptată de Parlament acum 15 luni. Aș vrea să vă împărtășesc o neliniște și să vă pun o întrebare. Dacă CCTB-ul e atât de important, de 12 luni ați prezentat acest text – Consiliul nu s-a sesizat la nivel ministerial. Este un grup de lucru administrativ pe această temă. Din informațiile pe care le avem, acest grup administrativ lucrează prost și puțin. Adică nostru celul nu n-au examinat decât primul text CCTB, care are trei categorii de state membre. Și sunt, există trei categorii. Sunt state care nu spun nimic, deoarece sunt ostile. O altă categorie de țări nu se exprimă, deoarece așteaptă să vadă cât de departe va merge acest proiect. Și mai există și o altă serie de state membre, printre care și țara din care provenim noi doi, țări care se implică, examinează textul articol cu articol, colaborăm foarte bine, deci între Franța și Germania. Și însă la fiecare dispoziție vor să golească de orice înțeles, deci fiecare dispoziție, pentru că acest cadru să nu ajungă decât unul găunos. Asta e o mare neliniște pe care o am. Deci dacă și dumneavoastră considerați ca și noi că CDP-ul e mai important decât soluțiile provizorii, atunci cum putem garanta că cele două propuneri, cea de termen scur, pe termen scurt și pe termen lung, vor avansa practic împreună cu aceeași viteză și cum ne putem asigura că la nivel ministerial, politic, statele membre vor la în sfârșit în serios această soluție pe termen lung și vor transmite în sfârșit uh, instrucțiunile necesare funcționarilor lor de la Consiliu. Domnul Moscovici. Da, sunt de acord uh, cu diagnosticul uh, lui Alan Lamassur. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, bun, e, e normal ca mass media să fi acordat multă atenție taxelor de 3%, taxelor temporare. Uh, este ceea ce permite venituri pe termen lung. Însă, reala reformă, cea care va uh, marca întregul secol, va fi baza comună de impozitare și uh, taxarea companiilor uh, digitale. Și um, asta va contribui la venituri în mod în mod semnificativ faptul că întreprinderile digitale vor contribui, ceea ce nu uh, fac în mare măsură în momentul de față. Apoi, în ceea ce privește munca Consiliului, am obținut și eu cam aceleași uh, informații. Eu însă sunt, am întotdeauna o latură optimistă. Știți bine asta. Toate acestea înseamnă însă că și progresăm. Însă voi face presiune acum cu sprijinul anumitor state membre, astfel încât să existe o accelerare. Să nu ne facem iluzii că este vorba de taxare pe termen scurt sau de CCTB, uh, timpul pe care îl avem la dispoziție este redus. Președințiile bulgară și austriacă vor trebui să facă eforturi aici și puteți conta pe mine că odată ce au fost făcute aceste propuneri, vom încerca să um, dăm un nou impuls acestor uh, discuții sub uh, președinția actuală, care pare să aibă o poziție destul de favorabilă. Președintele? Da, vom vedea. Domnul Cofod. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Moscovici Uh, Comisia Taxe 3 uh, așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu dumneavoastră pentru a duce la bun sfârșit uh, lupta împotriva um, evitării plății taxelor. De asemenea, doream să mă refer la raportarea pentru fiecare țară. În ce etapă suntem Aș vrea să știu ce face Comisia în acest sens. În ceea ce privește jurisdicțiile care nu cooperează, foarte important acest element. Transparența, bineînțeles, uh, luptăm pentru ea și ne-am dori criterii credibile pentru restul lumii. Deci ce face Comisia pentru a se asigura de asta? Și ați menționat și dumneavoastră studiul Uh, publicat de curând în ceea ce privește criteriile de taxare, deci uh, studiul privind uh, statele membre. S-a arătat că 9 state membre au astfel de sisteme agresive de planificare, planificare fiscală. Din mm, și abordarea este din perspectivă non-fiscală, dar oare ar fi uh, nevoie și de o abordare non-legislativă. Oare ar fi nevoie și de o abordare legislativă? Apoi, grupul de, pentru codul de conduită pentru taxarea întreprinderilor, cum evoluează? Pentru că până acum nu a dat multe rezultate. Mulțumesc, domnule Cofod. După cum știți, împărtășesc și eu angajamentul dumneavoastră pentru transparență. Transparența este unul dintre elementele esențiale pentru schimbare și a jucat un rol important în ultimii ani. CBCR, știu că la Consiliu încă nu s-a ajuns uh, la un uh, compromis parțial și uh, în, din cauza temeiului juridic și a serviciului juridic al Consiliului. Dar puteți fi convins că acord mare importanță acestui subiect și cred că, din nou, Comisia și Parlamentul împreună trebuie să depună presiune asupra statelor membre pentru a nu se uita despre asta. Pentru transparența listei europene, întâi o observație, după cum știți, nu este o listă a Comisiei, este o listă a statelor membre. Însă eu intenționez să insist în cadrul Consiliului asupra transparenței. Tocmai de aceea am solicitat ca angajamentele luate de state pe așa numita listă gri să fie făcute publice. Există, un prim uh, există prime răspunsuri. Uh, nu este suficient, dar trebuie să facem în continuare uh, presiune pentru transparență totală. Trebuie să lucrăm și la transparență. Noi la comisie ne-am adaptat uh, orientările în ceea ce privește bugetul uh, nostru și instituțiile noastre financiare, dar cred că și statele membre ar trebui să facă exact același lucru. În ceea ce privește uh, codul de conduită și grupul aferent, cooperăm cu acesta continuăm uh, uh, deci să cooperăm și sperăm să ajungem la un rezultat. Iar apoi când vorbim despre taxarea, despre planificarea taxării, agresivă a taxării, atunci uh, înseamnă că este nevoie de schimbări legislative în statele membre respective și asta facem, ducem dialoguri tocmai pentru ca aceste schimbări să fie inițiate. Doamna Pircoronan Lerner herra Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Moscovici pentru prezentarea sa privind taxarea. Întreprinderile în Finlanda au criticat această abordare, dar nu numai, și în alte țări europene. S-a spus că se vor pune sub semnul întrebării standardele comune în taxare la nivel internațional și, practic, se vor taxa pierderile. Practic, se va crește rata de uh, impozitare pentru toate întreprinderile. Ceea ce înseamnă că uh, uh, valo valoarea se creează din ce în ce mai mult pe piața, acolo unde sunt piețele. Multe întreprinderi sunt active în Finlanda, dar piața este în afara țării ce ar însemna asta? Că baza de impozitare s-ar muta din Finlanda către țări cu o populație mai mare. Am încercat să caut aspecte pozitive în abordarea noastră privind taxarea, dar nu am reușit să găsesc astfel de argumente. Pentru a combate medicamentul pe care îl propuneți ă, este unul foarte puternic. Sperăm să nu ucidă pacientul. Într-adevăr, ă, ă, se combate evaziunea fiscală, dar s-ar putea să existe și cu totul alte efecte negative. Merci, Madame la députée. Je dirais d'abord que nous travaillons. Mulțumesc, doamnă deputată. Aș vrea să spun că lucrăm la aceste elemente în cadru internațional și um, cred că problemele noastre sunt la nivel mondial. Cooperăm cu OCDE, de exemplu, suntem prezenți uh, și foarte prezenți la lucrările G20. Bineînțeles, uh, noi avem o specificitate, că suntem o Uniune Europeană cu o piață internă și în acest context vă spun că um, între noi concurența fiscală, abordarea fragmentată este una um, destructivă. Bineînțeles, putem evolua impactul în funcție de țară, în funcție de sector. Cred că și asta face parte din lucrările ce trebuie să ducă la finalizarea propunerii de uh, CCTB. Însă, uh, trebuie să ne gândim și la, la beneficiile colective ale acestei reforme. Uh, ne va permite să avem o abordare comună împotriva fraudei și a evaziunii fiscale și să avem o fiscalitate care să stimuleze inovația și investițiile un element uh, foarte așteptat de către întreprinderile europene, adesea uh, orientate înspre exporturi și uh, comerț internațional. Tocmai de aceea, CCTV este o chestiune de echitate, practic, de punct de plecare comun. Liv Virnic. Thank you, Chair. Doamna Viring. Mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări în ceea ce privește CCCTB. Credeți că Uniunea Europeană poate face față provocării uh, de pe alte continente? Mai exact, care credeți că este costul reformei fiscale din Statele Unite asupra Uniunii Europene și poate răspunde Uniunea Europeană fără o CCTB? CCCTB? Uh, apoi, în ceea ce privește măsurile uh, tranzitorii, credeți că există mai mari șanse să fie uh, atacată această, atacate aceste măsuri pentru că sunt temporare? Păi, ce părere aveți despre faptul că costul va fi trans, transmis direct consumatorului? Cum veți evita dubla impozitare și cum veți uh, forța companii care nu au prezență fizică în teritoriul dumneavoastră să plătească aceste taxe. Iar apoi în ceea ce privește reforma uh, regulilor fiscale, veți avea nevoie de date ale utilizatorilor pentru a determina unde s-a creat valoarea. Va fi posibil să se obțină această informație de la fiecare utiliza utilizator în conformitate cu legislația privind protecția datelor? În ceea ce privește domeniul de aplicare și pragurile, cum au fost ele stabilite? În special în ceea ce privește cel privind 3.000 de contracte uh, de afaceri. Deci ați stabilit un număr absolut și nu un procentaj. În ceea ce privește pragul, cum vă asigurați că statele membre mai mici nu sunt dezavantajate? Mulțumesc. Euh, Cred că mi-ar lua Uh, mai mult de, de două ore ca să vă răspund în detaliu, deci voi fi foarte succint. Um, suntem confruntați cu mai multe probleme, conformitatea cu regulile OMC, dar și uh, alinierea cu BEPS. Apoi, uh, uh, nu este vorba sub nicio formă de un caracter de discriminare al măsurilor pe care îl luăm. Uh, nu, nu este vorba de represalii, este vorba de un lucru clar, trebuie ca marile întreprinderi digitale să plătească impozit acolo unde creează valoare și profit. Noi propunem un mecanism simplu care în principiu evită dubla impunere și dacă aceasta uh, se produce, există o dedictibilitate directă din uh, impozitul uh, asupra întreprinderilor prezența digitală. Tocmai aceasta este filozofia propunerii noastre. Astăzi propunerea se bazează pe conceptul prezenței fizice. Da, o fabrică cu angajați uh, se știe foarte clar unde e producția, dar nu este valabil același lucru pentru întreprinderile digitale. Tocmai de aceea trebuie să ne bazăm pe anumite criterii număr, număr de clicuri, de utilizator și așa mai departe. Și cred că este, va fi o muncă enormă să definim această prezență digitală. Întreprinderile pe care le menționați sunt mari uh, uh colectoare de uh, date și uh, ce va trebui să facem va fi să asigurăm o transparență a întreprinderilor acestor uh, datelor acestor întreprinderi. În ceea ce privește prezența digitală, acest plafon i s-a părut unul pur și simplu de bun uh, simț, iar în ceea ce privește taxa pe termen scurt, 750 de milioane cifre de afaceri, uh, ni s-a părut uh, un o sumă mai bună și 50 de milioane în Uniunea Europeană. Thank you. Sven Giegold. Sven Giegold. To that stage and uh, first of all I would like to Vă mulțumesc domnule comisar și bine ați revenit. În primul rând aș dori să vă laud pentru ce ați făcut uh, vis-a-vis uh, -vis de planificarea agres- agresivă fiscală în contextul semestrului european și a studiilor, recomandărilor pe fiecare țară în parte, nu a fost deloc ușor să spuneți uh, mai multor state membre că trebuie să schimbe abordarea și că nouă dintre ele trebuie să schimbe de asemenea cadrul de reglementare a planificării fiscale agresive. Și aș dori să vă întreb dacă în mai veți emite recomandări specifice pentru țările respective pentru a schimba politicile. În plus, cred că în noua comisie apare un subiect, uh, e un subiect emergent important. Am discutat foarte mult despre o competiție fiscală agresivă când vine vorba de uh, taxarea corporațiilor, societăților comerciale. Însă pe piața comună vedem că există o competiție între reședințele persoanelor uh, bogate, Există, de exemplu, un cadru special uh, dedicat acestor persoane în Marea Britanie, în Malta, în Italia, Portugalia, de asemenea, oferă o scutire fiscală de 10 ani unor asemenea persoane care stabilesc reședința acolo. Tot mai multe state încearcă să atragă aceste persoane bogate, ceea ce denaturează, desigur, o concurență Uh, echitabilă în domeniul fiscalității și ne puteți ajuta să înțelegem ce se întâmplă din acest punct, uh, din acest punct de vedere, pentru că este vorba de resortisanți UE și resortisanți din exteriorul Uniunii Europene și ar fi foarte util dacă serviciile Comisiei Europene ne-ar ajuta să înțelegem ce se întâmplă cu diferitele măsuri care uh, sunt menite să atragă aceste persoane bogate în Uniunea Europeană și poate uh, vă interesează această formă specială de concurență fiscală în calitate de uh, socialist. Da, vă pot uh, confirma că reacția unor uh, miniștri din uh, câteva state menționate în raportul nostru a fost, să mă exprim foarte diplomat, una foarte aprinsă, dar și reacția noastră a fost una Uh, aprinsă, pentru că trebuie să recunoască, uh, trebuie să recunoască că nu îi uh, atacăm ca niște paradisuri fiscale, chiar dacă au fost numite paradisuri fiscale de către anumite ONG-uri, pentru că noi avem anumite criterii pe care trebuie să le respectăm, dar și aceste state trebuie să recunoască că au o problemă de care trebuie să se ocupe și au motive pertinente pentru a legifera. Drept urmare, nu pot să vă spun uh, dacă uh, vor apărea aceste elemente în, în recomandările specifice pentru fiecare țară în uh, parte. Sper că vom putea discuta în mod uh, rezonabil cu statele membre reformele necesare. Un, unele state membre se află într-o stare de refuzare de a nu recunoaște uh, realitatea. În ceea ce privește restul intervenției dumneavoastră, nu doar în calitate de social-democrat, uh, dar ca o persoană pentru care um, echitatea, transparența și democrația sunt importante, salut spiritul intervenției dumneavoastră. Însă trebuie să recunosc că nu ține atât de mult de prerogativele mele de comisar care se ocupă de aspecte fiscale, când vine vorba de uh, problema viz, așa numitelor vize de aur, uh, Colega mea, Iurova, uh, are prerogative pentru aceste vize, dar sunt dispus să lucrez împreună cu dumnei și cu uh, dumneavoastră pe acest dosar, însă știți că prerogativele mele uh, se axează mai mult pe regulile care guvernează societățile comerciale care își desfășoară activitatea pe piața internă. Însă știu că este un subiect foarte delicat. Dar vom reveni asupra sa, spune domnul Beagle. Mulțumesc. Mulțumesc, Marie-Pierre Vieux. Voilà, excusez-moi, monsieur le commissaire, d'abord une remarque. Domnule comisar, întâi o observație în ceea ce privește schimbările sociale și criza cu care ne confruntăm în Europa. Nu avem de-a face cu o dezbatere etică, ci cu o dezbatere care va structura Uniunea Europeană. Întâi, măsurile provizorii de taxe. Conform ONG-urilor, cei 3% propuși corespund unei taxe de 10% asupra întreprinderilor. Taxa, eh, rata de impozitare actuală, ați dat-o mai devreme este de 9,5% și conform propriilor noastre uh, servicii, Google, Apple, Facebook, întreprinderile GAFA vor putea uh, evita uh, aceste uh, prevederi uh, pretextând uh, dubla impozitare. Deci cum uh, putem să uh, combatem acest gigant? Apoi, cum, uh, ce măsuri veți lua pentru ca companiile GAFA uh, să nu repercuteze costurile asupra furnizorilor, clienților și așa mai departe. În ceea ce privește măsurile pe termen lung, cred că aici intervine problema de fond și anume redefinirea regulilor fiscale la nivel internațional, care au un impact întâi asupra țărilor în curs de dezvoltare. Noi propunem crearea unei conferințe a părților, unei COP, Uh, fiscale la nivel uh, mondial. Ce părere are Comisia? De asemenea, o altă întrebare. Irlanda, țările de jos, Cipru, Malta, după anun- anunțarea propunerilor dumneavoastră, și-au exprimat opoziția. Ce fel de strategie veți adopta pentru a depăși aceste blocaje? Dacă Uniunea Europeană nu își depășește aceste blocaje astăzi, cine o va face? știindu-se bine că paradisurile fiscale pentru grupul nostru GUE, uh, deci aceste paradisuri fiscale uh, nu sunt uh, doar un, o manifestare, ci sunt o, fac parte din probleme structurale mai extinse. Mulțumesc. Dacă credeți că domeniul financiar a luat, a, a, a cotropit politicul, cred că ar trebui să ne luăm puterile înapoi și cred că asta este ceva de, care se bucură de un sprijin destul de larg. Este important să continuăm. Din punctul meu de vedere, nu aș face o distinție între chestiunea etică și cea structurală. Motivul pentru care este o problemă structurală este pentru că este și uh, o problemă etică. Uh, iar cetățenii simt că nu au uh, încredere în Uniunea Europeană pentru că mm, au senzația că uh, Uniunea Europeană nu le poate rezolva aceste probleme. Tocmai de aceea trebuie să acționăm. În ceea ce privește observațiile noastre privind pe termen, termenul scurt și termenul lung, nu pot decât să spun că întotdeauna am în vedere soluțiile pe termen mediu și lung, iar uh, Aici va, intervine, va, va interveni CCTB. În ceea ce privește taxa de 3%, cred că ea trebuie luată ca atare. În primul rând, o soluție pe termen uh, scurt. Bineînțeles că nu vrem să luăm o măsură pe termen uh, scurt care să dureze 25 de ani. Uh, știți cum e, ca în filmul Alien, încep extraterestrii pui și după aia Uh, până la urmă totul explodează. Dacă luăm produsul pe care încercăm să-l uh, taxăm uh, la aceste GAFA, dar nu este vorba numai de companiile GAFA, este vorba de 180 de întreprinderi, cam o jumătate sunt americane, o treime europene, restul din restul lumii. Deci este o taxă asupra domeniului digital. Deci nu este Um, o discriminare. Nu vizăm anumite întreprinderi, ci activități. Însă, revenind la taxă, o estimăm la 5 miliarde de euro inițial. Aceste întreprinderi au creșteri de 14% pe an și credem că asta uh, va aduce aceste beneficii. Bineînțeles, uh, nu excludem nici ideea ca Uniunea Europeană să adopte resurse proprii, dar sperăm în orice caz ca această taxă asupra digitalului să uh, umple o parte din gaura uh, lăsată de Brexit. Bineînțeles că vom încerca să obținem unanimitate la Consiliu. Ce am învățat din experiența mea la Consiliu mă face să fiu cât de cât optimist, pentru că baza pentru această propunere este solidă <clears throat> Da, statele membre pot fi uh, recalcitrante, însă până la urmă consumatorul uh, uh, este cel mai afectat și pe el trebuie să îl protejăm. Vă mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi, vă aduc aminte că la 10.30 s-a și uh, domnul uh, Dombrovskis pentru reuniunea cont, deci vă aș ruga să fiți cât mai la obiect. Domnul Coburn în partea FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule Moscovici. Pentru cei care sunt în exteriorul acestei săli și nu știu acest lucru, sunteți comisar responsabil nu doar pentru taxe, dar ați fost și un fost uh, ministru de Uh, finanțe în Franța și a fost responsabil pentru politica fiscală națională a Franței. Discutăm astăzi uh, acest subiect al taxelor și v-aș ruga să ne împărtășiți uh, părerea dumneavoastră. Ce reacție credeți că ar avea un ministru de finanțe francez dacă un stat terț, de exemplu Statele Unite ale Americii, ar insista ca, ca parte a unui acord de liber schimb Uh, Franța ar trebui să își uh, mărească taxele și să renunțe la prerogativele fiscale în favoarea un, unei uh, curți de arbitraj. Răspunsul ar fi absolut evident. Nicio țară nu ar fi de acord cu un asemenea acord, nicio țară nu a semnat vreodată un asemenea acord. Și cu toate acestea, Uniunea Europeană așteaptă din partea Regatului Unit să accepte o asemenea umiliere. Um, vineri, Barnier s-a referit la liniatul 12 din uh, orientările generale a Consiliului, care spun că obiectivul uh, viitorului acord de liber schimb ar fi să evite avantaje competitive de care s-ar putea bucura Regatul Unit când vine vorba, printre altele, de uh, sistemul fiscal și ar trebui să respecte Um, o aliniere la standardele europene, un mecanism care să garanteze respectarea acestor stand- standarde și um, sisteme de, uh, de și căi de atac uh, independente. Acest lucru ar însemna o respect, o introducere a principiului taxare în lipsa uh, reprezentării și cred că acest lucru s a nu știu, mă întreb, Comisia Europeană dorește să ducă la uh, uh răscoală civilă în, uh, din partea populației în Regatul Unit sau dorește pur și simplu să facă imposibil un acord cu Regatul Unit? Întrebarea dumneavoastră depășește puțin cadrul schimbului nostru de vedere de astăzi. Știți că Michel Barnier, negociatorul din partea Comisiei Europene, care negociază numele celor 27 de state membre, o face în funcție de niște principii definite și reamintite de Consiliul European. Ceea ce ne dorim este să încheiem un acord bun și amical cu Marea Britanie, care să ne permită să păstrăm o relație foarte strânsă deoarece, deși până la urmă Marea Britanie va alege să iasă din Uniunea Europeană, va rămâne o țară europeană. Și nimeni nu va pune sub semnul întrebării suveranitatea Marii Britanie și clar că există acordul de cooperare între cele două părți. Țin să spun doar că în cadrul discuțiilor ce țin de portofoliul meu, nu pot decât să salut cooperarea cu guvernul britanic de 5 ani de când mă ocup de acest uh, domeniu. Am fost ministru de finanțe, acum sunt comisar și aș vrea să semnalez că Marea Britanie a fost printre primele țări care au susținut mersul BEF de la OCDE și de asemenea um, Marea Britanie, printre principalele țări importante din punct de vedere economic, care a susținut taxa temporară propusă de comisie. Deci vom continua să colaborăm cu prietenii noștri britanici și indiferent de ce se va întâmpla pe viitor, sunt sigur că și în aceste privințe vom fi foarte apropiați. Eu nu cred deloc în această teză vehiculată că Marea Britanie va deveni un paradis fiscal. Vor avea suveranitatea lor, vor putea adopta uh, politicile pe care le vor. Marea Britanie va rămâne o țară membra AG7 care va colabora clar cu partenerii săi. Domnul Borghețu. Mulțumesc. În ceea ce privește combaterea evaziunii și fraudei fiscale, aici uh, criminalitatea organizată intră în joc. Uh, organizația Andrangheta are acum activități internaționale vânde, cupere mari hoteluri și așa mai departe și o face fără greutăți. Și uh, își folosesc foarte mult, așa cum denunță și Europolul, uh, sistemul criptomonedelor, valutelor. Comisia cam a fost timidă, aș spune eu, în această privință. Chiar parcă nu a reacționat. Să nu uităm de asemenea că zeci de milioane de operatori au creat spații offshore. Vorbim aici de miliarde de euro. Sume complet necontrolate prin legislația actuală, prin măsurile actuale, prin fără ca autoritățile europene să facă ceva. Să nu uităm că brokerii se bazează pe bănci, pe paradisuri fiscale, deci e practic aici un întreg circuit complet uh, netrasabil. Aș vrea de asemenea să se males că mai multe guverne, printre care și ultimul guvern italian, au încheiat acorduri cu multinaționale, precum Philip Morris, Microsoft și altele, Michelin, acorduri Deci, de exemplu, Philip Morris. Philip Morris din Italia a, avut, a facturat 1,3 miliarde de euro. Costurile de achiziție a țigărilor 1,5 miliarde. Țigările cumpărate mai ales uh, de Elveția, unde nu se plătesc deloc accize la țigări. Și deci toată această pierdere de bani nimeni nu o controlează. Domnule deputat, e foarte clar, subiectul pe care îl evocați e într-adevăr o mare problemă. Nu privește doar competențele mele, cele lui Julian King, ale doamnei Iorova, domnului Dombrovskis, Da, vorbim despre criptomonede, despre circulația și controlul acestora în cadrul, o facem și în cadrul G20 și ne gândim la modul în care trebuie să o facem cât mai eficace în uh, cadrul OCDE-ului. Și reamintesc propunerea noastră în ceea ce privește controlul circulației uh, banilor în numerar și în cadrul portofoliului meu, aș menționa două teme care au o legătură directă cu marile rețele de, de criminalitate și combaterea acestora. În primul rând, TVA-ul transfrontalier. Spuneam adineori că frauda carusel um, în domeniul TVA-ul costa cam 50 de miliarde de euro. Știm încotro se îndreaptă aceste 50 de miliarde de euro. Foarte adesea acești bani merg către rețelele de criminalitate organizată și există motive pentru care credem că și terorismul e finanțat cu acești bani. Și e unul din motivele pentru care trebuie să facem eforturi pentru a elimina frauda carusel, pentru ca TVA-ul transfrontalier să fie abordat la fel ca cel național. O altă propunere pe care am făcut-o, preluată de Consiliu, e propunerea cu privire la paradisurile fiscale și lista neagră acestora, listă care s-a tocmit pentru a ajuta aceste țări să iasă din această situație și să adopte standarde de bună guvernanță pentru a, a soluționa lacunele de trasabilitate domnule Borghețiu, îmi pare rău, dar toate grupurile au luat cuvântul. Mai am patru vorbitori pe listă în temeiul sistemului DONT, însă mă tem că va trebui să limităm uh, timpul la trei minute pentru întrebare și răspuns. Domnul Niedermayer din partea PT. Vă mulțumesc, bine ați venit, domnule comisar. Prima întrebare se, re- se referă la taxarea domeniului digital. Ați discutat cu autoritățile fiscale părerea noastră vis-a-vis -vis de faptul că anumite companii generează profituri în UE și ar trebui să fie taxate aici. În al doilea rând, dacă am înțeles eu bine, pentru implementarea acestui regim temporar ar trebui să beneficiem de cooperarea acestor companii care să ne furnizeze informațiile necesare pentru calcularea taxelor respective. Cât de fezabil ar fi o asemenea colaborare? Și apoi am o întrebare similară cu cea lui Alena Masud legată de CCTB, respectiv CCCTB. Eu cred că este puțin probabil ca pe parcursul președinției bulgare, respectiv a austriece, să se ajungă la o concluzie, ținând seama că acest subiect nu se discută la nivel înalt și sunt atât de multe state care se opun acestei propuneri. Deci, în ce măsură credeți că trebuie să ne îndreptăm înspre o cooperare consolidată pentru a obține măcar ceva din această propunere? Mulțumesc! La fel ca Roberto Gualtieri și eu cred că cea mai bună posibil uh, o, po- o uh, posibilitate de a taxa aceste companii nu este cifra de afaceri, ci profiturile, să taxăm profiturile lor și așa trebuie interpretată inclusiv această soluție intermedială. În al doilea rând, la fel cum se întâmplă cu toate taxele pentru societăți comerciale, va fi o taxă cu caracter declarativ, așa cum se întâmplă și cu persoanele individuale care trebuie să furnizeze informații. Toți actorii din acest domeniu cu care m-am întâlnit mi-au spus că vor respecta normele. Ține de noi să le stabilim. Și dacă normele le cer să ne declară care sunt interacți- interacțiunile pe care le au cu utilizatorii europeni, sunt sigur că vor declara toate aceste informații. În ceea ce privește CCCTB, am două observații. Prima, niciodată nu uit uh, CCCTB, deci trei uh, cele trei litere C și niciodată nu vorbesc doar de uh, două C-uri. Și cele două propuneri sunt un pachet. Trebuie discutate împreună, decise împreună și voi dedica toată energia pentru ca acest lucru să se întâmple. În al doilea rând, entuziasmul meu pentru o cooperare consolidată s-a cam redus, pentru că în ultimii ani am tot încercat, în calitate de uh, ministru de finanțe francez uh, mai întâi și apoi uh, în calitatea de comisar pentru a ajunge la un acord privind taxa pe tranzacții financiare, inclusiv printr-o cooperare consolidată și am dat greș, ceea ce, nu, ceea ce înseamnă, că nu e, înseamnă că nu este mai ușor să ajungi la o cooperare consolidată decât uh, să obții consensul tuturor. Tocmai de aceea eu cer tuturor statelor membre să accepte ceea ce TB până la sfârșitul acestui an. Mulțumesc, Pervan și PRSS și da. Deci, referitor la TVA, ne-ați spus cât de importantă e combaterea fraudei TVA în mandatul dumneavoastră și mandatul taxe 3, însă ne puteți da precizări când veți prezenta elemente definitive ale sistemului pentru a combate eficace frauda în acest domeniu. Deci cum să va trece la acest sistem definitiv, regim definitiv. Acum, în ceea ce privește CCTP, mi se pare că există două argumente pe care trebuie să le dezvoltăm în paralel. De față de partenerii americani care contestă riscul unei supraimpozitări și discriminări a companiilor lor digitale. Să arătăm că obiectivul este să avem această bază comună, consolidată, de impozitare a companiilor, nu doar pentru companiile digitale, ci pentru toate marile companii care nu sunt acum impozitate. Și de asemenea, statele membre să-și dea seama că această idee e cea mai bună pentru a reacționa la ofensiva fiscală a SUA. Încă un lucru e, se vede clar că la Comisia Europeană are loc un um, exercițiu de regândire a logicii, a de regândire existențială, chiar așa aș spune eu. Deci să ne gândim la competențele în ceea ce vrește spălarea de bani. Unitatea responsabilă în acest uh, domeniu ținea de DG și contrar sugestiei mele, nu dumneavoastră vă ocupați de acest uh, domeniu, ci doamna Iurova. Eu cred că ar trebui să revenim asupra acestei uh, uh, idei, pentru ca unitatea de combatere a spălării de bani să fie sub uh, controlul dumneavoastră pentru a fi mai eficace. Vă mulțumesc, doamnă Berez. Vă încerca să vă răspund la cele trei întrebări. În primul rând, propunerile cu privire la TVA vor fi completate în mai. Cred că trebuie să acționăm rapid, să aplicăm toată lumea pentru a În ceea ce vrește CCTB. <coughs> aveți dreptate, cu asta trebuie să începem. Nu asta e piatra filozofală, însă e totuși uh, piatra de temelie a propunerii noastre de a uh, reforma impozitare în secolul 21. Însă totuși să nu descurajăm statele membre de la adoptarea taxei interimare. Constatăm acum că există practic o nedreptate majoră în ceea ce este impozitarea diferitelor sectoare economice. Nu știu dacă acum neapărat la Comisia are loc o efervescență existențială și de autorestructurare. Nu știu, poate veți avea ocazia ca să-mi readres această întrebare mie sau uh, celui care îmi va urma în post, odată cu uh, renoirea mandatului Parlamentului European. Thank you very much indeed and... Domnul Brian Hayes. Vă mulțumesc și bine ați venit, domnule comisar. Am trei întrebări, una cu un caracter politic. Pe bună dreptate ați afirmat că jumătate din uh, societățile comerciale afectate de propunerea privind taxarea a domeniului digital sunt americane. Vă preocupă o reacție din partea SUA, ținând seama că este cea mai protecționistă uh, administrație americană din ultima perioadă. A doua întrebare, în legătură cu OCD. Știți că se încearcă o soluție consensuală până în 2020 cu o nouă actualizare din 2019. Credeți că este posibil ca răspunsul OCD să fie accelerat răspunsul la această problemă. Înțeleg că există întârzieri și că trebuie să se îmbunătățească ceva din acest moment de vedere. Și ultima întrebare. Cred, uh, credeți că există uh, o posibilitate ca propunerea dumneavoastră să fie revizuită sau să expire după o anumită perioadă de timp dacă se ajunge la o soluție la nivelul OCDE? a spus că, veți, că știți prea bine care este sprijinul și opoziția vis-a-vis -vis de propunerea CCCTB și poate ar fi mai bine să găsim o soluție pe plan internațional, să accelerăm lucrurile la OCD și să pornim de acolo după aceea. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Întrebări legitime. Aș începe cu OCD. Apreciez activitatea desfășurată de la OCDE și cred că raportul uh, publicat de OCDE în urmă cu două săptămâni este unul foarte calitativ. Și ce ne demonstrează acest raport este că există o problemă care ar trebui să fie rezolvată pe plan internațional, arată în același timp că nu există un consens și că trebuie să mai facem multe lucruri pentru a ajunge la acest consens după 2020 și nu mai putem pierde atât de mult timp, dintr-un motiv foarte simplu. Există unele state membre care consideră că este urgent să legifereze uh, uh, ele însele. Tocmai de aceea mi se pare că este necesar ca noi să trecem la acțiuni și să trecem la acțiuni cât mai repede posibil. Soluția inter- intermediară prin definiție, ar trebui să fie una intermediară, nu doar să așteptăm pentru CCTB. Uh, și o abordare cuprinzătoare la OCD, dar și pentru o definiție legală a prezenței digitale. Dacă o asemenea definiție poate fi inclusă în CCTB, ar fi extraordinar, dar ar putea fi impusă și pe plan național pentru a avea o bază comună de impunere fiscală pentru economia digitală. Și, în fine, trecând la posibilă reacție din partea SUA, știți că am, am adresat o scrisoare lui Steven Nucin înaintea Uh, publicării propunerii noastre. M-am întâlnit cu dumnealui în uh, Buenos Aires. Am avut ocazia să iau cuvântul în cadrul reuniunii G20 și repet ce am spus acolo acum. În primul rând, propun, propunerea fiscală pe care o facem nu se îndreaptă împotriva uh, SUA. Este o propunere la care lucrăm de mai mult timp, nu pentru a răspunde într-un fel sau altul chestiunii comerciale, nu este o taxă anti-SUA, pentru că companiile vizate nu sunt doar companii europene, este vorba și de companii americane, unele nu, și nici nu este o taxă împotriva GAFA, Google, Amazon, Facebook uh, și Apple și asemenea companii. Este mult mai mult decât atât. După cum am spus, este vorba de aproximativ 180 de companii care ar urma să facă obiectul acestei uh, taxe. M-am referit la acest lucru când am discutat cu partenerii, cu prietenii americani, pe care o să-i uh, revăd peste câteva săptămâni în cadrul unui de la uh, Fondul Monetar Internațional, când mă voi întâlni și, și cu reprezentanța ai trezoreriei americane și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc. Paul Tang este ultimul din partea și da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări, domnule Moscovizi. Cred că în mare avem aceleași uh, opinii, însă când ați prezentat pachetul digital, dacă pot să-l numesc așa, V-ați referit la acest gigant tehnologic care plăt, plăt, plătesc uh, în medie, au o povară fiscală în medie de 9,5%. Însă mi-aduc aminte că Apple uh, plătise 0,05% pornind de la cifrele Comisiei Europene și în 2016 Google a plătit 45 de milioane de euro taxe deci puteți să, uh, puteți să furnizați Parlamentul European cifre concrete despre cât plătesc, respectiv cât nu plătesc acest, uh, aceste companii imense. Apoi, cooperarea cu diferitele țări. Ieri am vizitat Parlamentul olandez și am văzut că acesta este într-un proces de reflexie, de studiu. Uh, Credeți că aveți nevoie de o cooperare mai strânsă din partea statelor uh, respective și dacă da, aveți nevoie de această cooperare, nu va fi acest lucru o problemă, ținând seama de reticențele vis-a-vis -vis de asemenea cooperare, după cum am văzut că se întâmplă cu CCTB și ce veți face dacă lipsește această cooperare? Și în discursul privind situația Uniunii, Jean-Claude Juncker a, a, s-a referit la necesitatea unui vot uh, majoritate, nu unanimitate, plecând de la articolul 116 aveți intenția să introduceți acest articol în pachetul noastră? Mulțumesc, domnule Tang. Cifrele pe care vi le-am prezentat eu sunt uh, niște medii, nu prezintă realitatea pentru fiecare companie sau fiecare țară. Și aici activitatea colegii mele Vestager e complet complementară. Ea repară ce pregătesc eu. Deci pe baza lacunelor identificate și corectate oricum suntem dispuși să vă transmitem toate cifrele de care dispunem. Noi propunem această taxă de 3% deoarece multe din aceste companii nu plătesc impozite deloc sau plătesc foarte puține impozite. Deci trebuie creată o taxă specifică pentru ca aceste companii să fie la un nivel de impozitare cât de cât adecvat. Nous sommes tout prêts à travailler avec les parlements. E drept că suntem gata să colaborăm cu parlamentele și guvernele naționale, chiar indispensabil și eh, dacă e vorba de îmbunătățirea legislației în ceea ce privește planificarea fiscală agresivă, vă pot spune că am avut un prim contact pozitiv cu noul, premi, noul ministru eh, pentru impozitare din țările de jos, domnul Măsnel. Am eh, detectat anumite îmbunătățiri în atitudinea sa. Bineînțeles, în cele de jos, știm care e situația, nu știm dacă e suficient sau nu, însă cel puțin din partea dumnealui nu am uh, simțit o atitudine atât de reticentă ca la alții predecesori. În ceea ce privește articolul 116, domnul Incă a spus că vor veni propuneri din partea comisiei. Nu e ceva pe marginea căruia aș putea eu improviza astăzi aici, însă e în curs. Mulțumim, domnule comisar, vă mulțumim foarte mult pentru participare la acest schimb de vedere. Această sesiune a arătat foarte clar că avem obiective comune în domeniul impozitării și că vrem să asigurăm o fiscalitate corectă și echitabilă în beneficiul tuturor cetățenilor noștri. Vă mulțumim, domnule comisar. Mulțumim, domnul Gualtieri spune n-am mai trecut la procedurile spontane pentru că nu am avut timp. Domnul Tang era pe lista celor care erau deja stabiliți. Îmi pare rău, poate nu a fost corect pentru toată lumea, nu am avut timp. Trecem acum la următorul punct. Îi mulțumesc domnului comisar Moscovici, îl felicit pentru angajamentele sale, pentru eforturile sale și așa cum spuneam, suntem cu toții Uh, de aceeași parte în această luptă hotărătoare și e clar că va trebui să obținem un rezultat până la sfârșitul acestui mandat. Deci vom face tot posibilul pentru a face toate presiunile necesare și toate eforturile pentru ca aceste măsuri să fie adoptate de Comisie și Parlament, deoarece eu cred că va fi un pas înainte istoric care este atât de necesar acum pentru a completa strategia generală a acestei comisii, comisii, strategie pe care trebuie să recunoaștem că ați prezentat. Asta e clar că trebuie să combatem evaziunea și uh, frauda fiscală, mai ales în domeniul digital. E vorba de dreptate aici, de justiție de relansarea modelului social-economic uh, european. Deci o luptă hotărătoare, spuneam, și vom face tot posibilul pentru a o câștiga.